So, Dragi colegi, bună ziua! Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Este adoptată, am câteva comunicări. În primul rând, ați aflat că în aceasta după masă la 18.30 o să avem o reuniune comună cu Liba și Sala este pregătită pentru formatul uh, reuniunii uh, comune, de aceea locurile nu sunt cele normale. Rezumatul recomandărilor și deciziilor coordonatorilor din 22 noiembrie. În primul rând, uh, consultarea BC în legătură cu creditele neperformante. Am discutat să adunăm, uh, să reunim rezumatul discuțiilor și angajamentele în legătură cu schimbările care au fost aduse de către președintele SSM, anunțate în audierea publică din 9 noiembrie. Toate acestea au fost uh, transmise într-o scrisoare unde Comisia Econ declară că așteaptă implementarea coerentă a acestor recomandări, fără reguli generale de aplicare și că vom continua dialogul și co- cooperarea în această temă. După aceea, coordonatorii au convenit aspecte suplimentare în legătură cu metoda de lucru, delegațiile și vizite. Vizita la Basel va avea loc luni, 16 aprilie 2018, delegația la Fra- în Franța în săptămâna care începe în 12 februarie 2018 va fi uh, săptămâna parlamentară europeană în februarie 2018, două sesiuni ECON, una pe impozitare, una pe Uniunea Bancară, uh, vor fi, vor fi discuții cu membrii eh, principale parlamentelor naționale, parlamentelor naționale, grupurile au să pot trimite sugestii în scris cu nume până în 28 noiembrie. Studii. Eh, s-a convenit să se ceară EPRS să dea o notă în legătură cu provocările legate de impozitare eh, s-a adoptat uh, proiectul de calendar al uh, grupului de lucru pentru Uniunea Bancară și uh, documentele de ale comisiei vor fi listate doar celor care indică că doresc să le primească imprimate. Deci dacă nu, fa, nu optați pentru documente imprimate, nu le veți mai primi. O serie de ex- exemplare în diverse limbi vor fi păstrate în rezervă pentru caz de necesitate. În legătură cu examinarea actelor delegate, în 24 ianuarie 2018 uh, vom discuta uh, echivalența MIFID 2. 10 minute vor fi alocate PSD 2 în ceea ce privește uh, actul delegat împotriva Uh, spălării de bani, adoptat de către Comisie în 27 octombrie 2017, am convenit să extindem perioada de examinare cu o lună și să o invităm pe doamna comisar Iurova la o, deschi, o reuniune deschisă a coordonatorilor. În ceea ce privește actul delegat MIFIR și obligația de uh, tranzacționare, s-a convenit să se trimită scrisori către Comisie și Consiliu, indicând că perioada că se aplică perioada de trei luni de examinare și să se lanseze o procedură timpurie de neridicare de obiecții. Petiții. Mm, petiția 0296-2017 am convenit să trimitem o petiție, o scrisoare către PETI, mm, mm, propune de rezoluții în legătură cu B8047-2017 s-a decis să nu se dea curs acestei propuneri. Retragerea propunerilor comisiei, o mare majoritate a coordonatorilor a indicat că nu au obiecții în legătură cu retragerea propunerii legislative a Comisiei în legătură cu reforma structurală a băncilor, supravegherea bancară și experții uh, consiliilor de rezoluții. Nu s-au uh, ridicat obiecții la uh, unitatea EGOV. Îmi cer scuze că a fost atât de lung. Acum ajungem la punctul 3 al ordinii de zi. După cum știți, Comisia Europeană a propus să o numească pe Elke König ca președinte al Consiliului Unic de Rezoluție. Îi dau cuvântul acum doamnei Elke König, președinte al SRB, de la numirea sa în 2014 Uh, mandatul său va expira în curând și Comisia a propus, în conformitate cu articolul 56, ca mandatul său să fie uh, prelungit cu încă 5 ani. În acest context, uh, o vom audia pe doamna Cânic astăzi și sunt sigur că doamna Cânic ne va relata în legătură cu planurile pentru următoarea fază în existența Consiliului de rezoluție, unic de rezoluție. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să vă vorbesc despre realizările SRB până acum și elementele care mi se pare importante pentru viitor. Transparența și, răsp- și răspunderea publică sunt cheie în munca SRB. În rolul meu ca președintă, am participat la, des, la câteva audieri deschise și închise în Parlamentul European, peste 12, și am uh, avut vizite în statele membre participante și am participat la reuniuni uh, în parlamentele naționale. Este foarte important ca legiuitorii din Uniunea Europeană, nu doar de, de, de la Bruxelles, să înțeleagă munca SRB în uh, rezoluția băncilor și uh, dat fiind că uh, și felul în care această misiune poate avea un impact asupra cetățenilor. Tocmai am publicat primul program de lucru multianual pentru următorii trei ani, inclusiv programul pentru 2018 astăzi, și deja putem spune că al doilea pilon al Uniunii Bancare este pe teren solid. Dar trebuie să continuăm cu acest impuls și să uh, îndeplinim um, obiectivele ambițioase stabilite de colegiuitori. Încă misiunea noastră nu a fost îndeplinită. În următorii ani, Uh, SRB va continua să stabilească condițiile pentru a asigura o rezoluție ordonată a băncilor falimentare cu un impact minim asupra economiei reale, asupra sistemului financiar și al finanțelor publice. Aceasta este misiunea noastră și în, în uh, toate sensurile reprezintă un proiect multianual cu multe uh, unghiuri de abordare și complexități. Concret, până în 2020, SRB va uh, avea planuri complete de rezoluție pentru toate grupurile bancare, planuri cu un grad înalt de sofisticare în cadrul nostru. Avem în vedere stadii intermediare pentru aceste planuri de rezoluție și care vor fi rafinate gradat atunci, până când vor ajunge la stadiul final. Avem deja planuri pentru marea majoritate a băncilor, acum doar uh, le nuanțăm și le îmbogățim cu mai multe detalii. Un plan însă uh, trebuie să fie pregătit pe, și pentru ne, întâmplări neprevăzute. Planurile trebuie să fie adaptate circumstanțelor fiecarei situații concrete, dacă și cum trebuie să fie transformate într-o schemă de rezoluție și, bineînțeles, trebuie să fie actualizate permanent, nu pot să rămână pe un raft uh, după ce se schimbă situația băncii sau instituției de credit. În următoarele cicluri și cel mai târziu până în 2020, planurile de rezoluție vor include obiective obligatorii pentru cerințe minime pentru fonduri proprii și, activ, și pasive eligibile, MREL, și vor fi consolidate la nivel unic pentru grupurile bancare cu un colegiu de rezoluție care există în cele mai complexe instituții, planurile pentru 2018 vor include obiective obligatorii MREL la nivel consolidat, precum și o discuție inițială a obiectivelor MREL la nivelul entității materiale. Pentru bănci fără un colegiu de rezoluție vom determina uh, obiective eh, la cons- MRL consolidate pentru majoritatea. Am avut eh, ateliere extinse și audieri cu băncile individuale și am eh, comunicat proactiv abordarea noastră generală către piață prin două dialoguri cu industria în 2017. SRB a, are o abordare proporțională și multianuală către stabilirea MREL și vom continua uh, cu această politică în 2018. Uh, această abordare se asigură că băncile vor putea să îndeplinească uh, cerințele MREL fără a afecta economia sau capacitatea de a afecta economia reală. Când cadrul a fost decis, a existat un consens să uh, evităm o, uh, un bailout al uh, situației din mm, criza bancară, prin care banii contribuabililor au fost folosiți pentru a salva instituțiile bancare. Deci trebuie să uh, se aloce și costul acestui uh, uh, faliment. Mm, mm, povara va fi suportată în primul rând de către acționari uh, și după aceea creditorii și uh, doar după aceea uh, contribuabilii. Este foarte important să recunoaștem că uh, evoluțiile din interiorul băncilor justifică abordarea noastră chiar fără o decizie oficială MREL. Uniunea Ban- băncile din Uniunea Bancară au emis mai multe obligațiuni de prag 1, prag 2 și obligațiuni de rang superior în prima jumătate a anului 2017, în jur de 86 miliarde de euro, de, decât în a doua jumătate a anului 2016. Uh, SRB uh, își va prezenta politicile comune de rezoluție și standardele în zone cheie în anul 2018. Bineînțeles, vom dezvolta politici în legătură cu MREL intern calibrare MREL pentru strategii de transfer și lichiditate în caz de rezoluție. O politică în ceea ce privește identificarea și rezolvării obstacolelor substanțiale către eh, rezoluție este în pregătire și anul viitor vom mm, efectua o identificare a acestor obiective și vom eh, lucra împreună cu băncile pentru a elimina aceste, ob- aceste obstacole. Puteți să găsiți mai multe informații în legătură, în legătură cu aceste subiecte în documentul nostru publicat în legătură cu planificarea multianuară. Tocmai am avut primul caz de rezoluție în iunie, când ca urmare a evaluării uh, ECB că Banco Popular uh, era falimentară, uh, SRB împreună cu Autoritatea Națională Spaniolă de Rezoluție a decis în unanimitate să ia o rezoluție, să acționeze în legătură cu Banco Popular. Decizia a fost susținută de către Comisia Europeană. SRB împreună cu Comisia Europeană și BCE au Uh, învățat din această experiență. Însă, orice model de criză am elaborat, realitatea, după cum am menționat, ar putea să difere și, în orice caz, SRB trebuie să fie pregătită să acționeze uh, uh, cu pricepere și flexibilitate. În ceea ce privește rezoluția băncilor falimentare, nu, falimentare, nu există nicio a doua șansă. Uh, în cazul Banco Popular, bineînțeles că strategia noastră de rezoluție uh, în, prevăzuse o strategie de bail-in, însă dacă ținem cont că dacă ar fi că am avut un cumpărător potențial, am avut noroc și toate funcțiile băncii au putut să continue. Este cea mai efectivă strategie pentru rezoluție. Este uh, modalitatea ideală, indiferent ce exista în plan. O deviere de la plan trebuie să fie luată în considerare dacă rezultatele sunt mai bune. Și un lucru este foarte clar. Rezoluția uh, uh, rezultă în pierderi pentru, acționa, pentru deținătorii de Um, active de um, valori mobiliare și potențial și pentru deținătorii de obligațiuni. Trebuie să ne gândim și la legalitatea uh, cadrului uh, comunitar. BRRT și SRMR sunt în curs de evaluare și vor fi schimbate în, urmă, în următorii ani. Dumneavoastră va trebui să decideți aceste schimbări. Uh, Rezoluția bancară este un um, concept relativ nou și uh, poate este util să modificăm regulile aplicabile atâta timp cât nu există o, un pas înapoi în ceea ce privește reglementarea. În acest spirit uh, așteptăm și deciziile de cealaltă parte a pachetului de reducere a riscului. Sperăm că se va consolida cadrul de rezoluție și uh, vor apărea oportunități pentru anii următori. Vă reamintesc că implementarea uh, sistemului de garanție comun este uh, încă un subiect prioritar și că susținem eforturile statelor membre de a introduce un sistem de garanție efectiv și, bineînțeles, că EDIS este al treilea pilon al Uniunii Bancare, instrumentul de garantare a depozitelor, încă lipsește. Reamintim statelor membre în legătură cu necesitatea de a își consolida cadrul juridic, în special uh, legile de insolvabilitate. Ca și președinte al SRB, uh, mi se pare crucial să consolidăm munca deja făcută în planificarea pentru rezoluție, să a, a, aprofundăm analiza noastră atât pe planificare și în dezvoltarea strategică. S-am făcut deja foarte multe, însă, din păcate, misiunea nu este încă terminată. Sper că vom ajunge acolo. Uh, eu voi continua munca mea și vă mulțumesc pentru răbdare și uh, atenție. Am încercat să mă încadrez în cele 10 minute solicitate. Vă mulțumesc. Acum uh, colegii vor pune întrebările. În primul, din partea PPE, Brian Hayes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna König, bun venit înapoi la Econ. Vă mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră introductive. La sfârșit ați spus ceea ce trebuie să facem. Ați vorbit despre importanța pachetului de reducere a riscului, EDIS, care era al treilea pilon și trebuie ca acest lucru să fie acceptat în mod universal și ați vorbit și despre necesitatea de a îmbunătăți regimele de insolvabilitate în statele membre. Deci este foarte mult de făcut. În orice context trebuie să ne uităm și spre viitor, cât și spre trecut pentru a ne asigura că avem mixul de politici uh, corect. Și nu eu am niciun dubiu că un rezultat al arhitecturii post-criză, mm, rezoluția bancară, care este, merge în direcția unor bail-in-uri și nu în direcția unor bail-out-uri, uh, rolul dumneavoastră este esențial și ce ați făcut în ultimii ani și um, și mai important în următorii ani pentru a aduce o nouă eră a încrederii publice în legătură cu legislația pe care o introducem, pe care am introdus-o în, um, în urma crizei. Trei întrebări succinte. În primul rând, pot să mă întreb, vă întreb direct, credeți că relația cu Parlamentul poate să fie îmbunătățită și în ce fel? Dumneavoastră veniți aici uh, periodic, putem să vă punem întrebări, însă ca parte a componentului de transparență al SRB, cum se pot îmbunătăți lucrurile? Pun această întrebare în general. În al doilea rând, ce nu am văzut planul multianual publicat astăzi, însă în ceea ce privește instrumentele de rezoluție în legătură cu alte exemple din alte părți ale lumii, cum ne comparăm cu instrumentele care sunt disponibile în alte părți ale lumii în ceea ce privește lichiditatea și cerințele de rezoluție. Pachetul de instrumente pe care îl avem este suficient. Și a treia întrebare, a spus uh, că ați participat la uh, parlamentele statelor membre. Vă angajați că veți veni să vizitați parlamentele tuturor statelor membre până la sfârșitul mandatului dumneavoastră și în viitor. Cred că este un mesaj <coughs> foarte important și implementarea muncii dumneavoastră este cu atât mai relevantă cu cât uh, încurajați acest dialog. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru întrebare. Voi încerca să... pentru întrebări. Eh, încep cu ultima întrebare. Fără îndoială voi participa. Mă bucură să particip la schimburile de opinii cu parlamentele naționale, însă merg doar dacă voi fi invitată ce am fi putut introduce și uh, nu am putut în primii trei ani ar fi să vizităm fiecare stat membru pentru a discuta cu industria, să, cu trezoreria, cu băncile centrale. Uh, anii se scurtează din ce în ce mai mult, așadar există încă anumite state în care am stabilit datele, însă nu am avut uh, încă vizitele. Acest schimb de opinii cu parlamentele naționale mi se pare necesar. Poate acest lucru este și un lucru care ne arată diferența dintre noi și alții. Avem un dialog foarte bun cu colegii din Statele Unite, cu cu uh, Banca Națională a Angliei. Am avut și un exercițiu prin care am uh, examinat uh, soluții în cazul falimentului unei bănci majore și Statele Unite au însă un avantaj, uh, un stat membru. Uh, noi avem 19 uh, legi cu privire la insolvabilitatea, deci avem o situație cu mult mai complexă, însă cu toții ne referim la aceleași probleme. Tildac sau Emrel sunt uh, reversul medaliei. Este la fel atunci când discutăm despre lichiditatea, acolo Banca Angliei, Fed și, uh, în cazul nostru, sistemul băncilor centrale europene. Și nu în ultimul rând, relația cu Parlamentul, cred că dacă o privesc din partea noastră, relația cu Parlamentul European este bună, încercăm să fim câte de transparenți posibil. Aveți acces la procesele noastre verbale și cred că întotdeauna am fost uh, deschisă să uh, mă întâlnesc cu Parlamentul în calitate de expert uh, aici în Comisia Econ sau în spatele ușilor închise. Și acest lucru este un angajament în SRP. Thank you. Pervaș Beres. Mulțumesc, Pervaș Beres. Euh, euh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Faptul că ați fost din nou numită ca președinte ASRB, a Comitetului Unic de Rezoluție, în acest context în care piețele sunt extrem de atente la ce se întâmplă, pentru că ați folosit instrumentul rezoluției, ne determină, desigur, să adresăm și noi întrebări. La rândul nostru, cu toată legitimitatea noastră de europarlamentari, avem tot dreptul să facem o evaluare a rezoluției Banco Popular sau a rezoluției anumitor bănci italiene. De aceea aș dori să vă adresez o întrebare în calitatea dumneavoastră de președinte al SRB. Apropo de ce spuneați cu privire la lichidități, care sunt învățămintele pe care le-ați tras din ce s-a întâmplat? Care sunt greșelile comise și care nu mai trebuie repetate? Care ar trebui să fie îmbunătățirile ce să fie aduse. Înainte chiar ca Comitetul de Administrație să se ocupe de problema administrație, de problema rezoluției Banco Popular, uh, au apărut anumite întrebări pe piață. Problema de natură practică ce ridică semne de întrebare este cum să pui în aplicare MREL care să oblige băncile să achiziționeze noi active de pe piețe fără să conducă la o mișcare prociclică care să determine o scumpire a acestui capital și deci și o fragilizare a acestor bănci. Spuneați că aveți o strategie planificată pe patru ani cu eh, întâlniri cu intermediarii dar cum puteți soluționa această contradicție, ca pe de o parte să țineți seama de specificitățile fiecăreia dintre bănci și pe de altă parte riscul de a cădea în arbitrar? Și apropo de EDIS, cu care ați și încheiat intervenția dumneavoastră, cu toții am asistat la ce s-a întâmplat după uh, povestea cu Banco Popular, noroc că a existat uh, voință pe piața de achiziție, pentru că alminte ar fi fost o catastrofă. Deci, cum puteți face în așa fel încât dosarul EDIS să poată progresa? în condițiile în care s-a dovedit, din punctul nostru de vedere, că reducerea riscurilor a fost deja angajată, antamată. Cum puteți să împăcați cele două aspecte? Let me try to answer your questions in the order. Voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră în ordinea în care le-ați adresat. În ce privește cazul Banco Popular. Am aplicat regulile din manual în cazul acesta, după cum am mai spus, dar am avut și noroc că a existat un achizitor. Am avut noroc și că banca însăși se oferise spre vânzare și pe temelia aceasta am putut să ne desfășurăm activitatea în sensul acesta. Pe noi ne-a interesat nu să arătăm cu degetul greșelile făcute, ci să arătăm că rezoluția lichidităților este o problemă, am discutat pe larg despre asta, iar datele care reprezintă de regulă o problemă, în acest caz nu au reprezentat. A existat în uh, această speță un proces bine organizat, și date disponibile cu posibilitatea de a fi puse la dispoziție informațiile necesare. Dar ar fi fost mai greu dacă n-am fi avut suficientă transparență în legătură cu uh, datoriile prioritare și așa mai departe. Deci, ar fi fost, există o problemă, ca să punem problema în termenii invers, dacă o bancă nu și-ar fi organizat lucrurile așa cum trebuie. Dacă ești în situația de a pune la vânzare o bancă, nu e nimeni să ți-o cumpere dacă nu știe care sunt datele respective. Apoi am mai spus un lucru și anume că SRB nu scurge informații sensibile pe piață. Aceasta nu a fost o problemă, era bine știut faptul că banca se afla sub presiune, deja erau foarte multe informații în circulație, eventual Reuters să ne spună cu cine a vorbit și care i-a fost sursa, sigur n-am fost eu această sursă. Apoi ne folosim de toate instrumentele, în principal de MREL, pentru a face ca băncile să fie uh, să poată fi supuse rezoluției. Există discuții la nivel legislativ în legătură cu acest subiect, deci ne ocupăm și de această problemă. Și după cum puteți vedea pe site-ul nostru, există acum uh, un termen de patru ani pentru ca băncile să respecte țintele stabilite. Unele n-au nevoie de atâta timp, altele da. Dar rețineți că MREL trebuie în orice caz revizuit o dată pe an, pentru că purtăm o discuție în fiecare an despre acest uh, subiect. Uniunea bancară are trei piloni și este important și al treilea pilon dintre aceștia pentru a ne asigura că Uniunea Bancară este cu adevărat o Uniune și nu ultimul, uh, ultimul uh, element la care se recurge, în rest uh, totul rămânând la nivel național. Dar cred că despre restul problemei nu e cazul să discutăm aici. Mulțumesc, Sander Luns. Mulțumesc, domnule președinte, și o salut și pe doamna König. Am câteva întrebări în legătură cu ajutoarele de stat și EDIS. La ajutoarele de stat, aveți uh, ceva pe lista lui Moș Crăciun? Uh, v-ați dori ceva? Vreți să se realizeze vreo schimbare la regulile din actuale sau regulile actuale, pachetul de reguli actuale funcționează foarte bine și totul merge ca pe roate? Ar trebui Comisia să-și revizuiască regulile cu privire la ajutoarele de stat în sectorul bancar, iar comunicarea în sectorul bancar nu ar trebui să fie mai bine aliniată? Iar a doua întrebare referitoare la EDIS. Vorbim de un EDIS complet de vreo 2 ani. Chiar și în răspunsul adresat colegei uh, Beres, ați abordat și dumneavoastră problema. Am o întrebare în legătură cu rolul Uh, schemei naționale de garantare a depozitelor. Eu consider că și aceste scheme au un rol foarte important în contextul EDIS, mai ales când vorbim despre băncile mai mici, unde nu e neapărat nevoie ca un fond european să intervină. Cum vedeți dumneavoastră discuția aceasta în contextul EDIS? în ceea ce privește absorpția, capacitatea de absorpție a pierderilor, a capacităților în materie de lichidități. Vedeți cumva un rol important al acestor scheme naționale de garantare? Bun. Într-adevăr, e momentul să facem o listă a, pentru Moș Crăciun, o listă de dorințe. Ca să vă răspund la prima întrebare, la cazurile de insolvență este foarte corect și logic să existe garanții suplimentare în sensul existenței unor stimulente. Avem mm, reguli revizuit, care vor fi revizuite în 2020. Ele au intrat în vigoare în 2014 și cred că ar fi logic să se revizuiască pentru a fi aliniate. Eu nu o să vă spun că nu e nevoie de recapitalizare uh, pe principii de precauție, apoi în ceea ce privește lichiditățile, de asemenea, o astfel de idee ar putea să fie cât se poate de pertinentă. Deci trebuie să existe aliniere și într-un scenariu și în celălalt. A doua întrebare referitoare la EDIS, desigur că sistemele naționale de garantare a depozitelor vor trebui să joace și pe viitor un rol. Dacă ne uităm la SRB, avem o autoritate de rezoluție pentru băncile mari, dar colaborăm foarte strâns cu autoritățile naționale de rezoluție, care se ocupă de băncile mai mici și unde noi avem doar un rol de monitorizare – EDIS va rămâne întotdeauna un subiect la ordinea zilei pentru a se asigura garanții, mai ales la nivelul băncilor mici și mijlocii, E vorba de un sistem, ca și în cazul rezoluției, unde vorbim de, pe de-o parte, competențe naționale și, pe de alta, de competențe europene. Credem că este prea devreme să abordăm acest subiect cred că depășește subiectul de care ne ocupăm astăzi. Mulțumesc, Peter Iezec. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă König, și felicitări pentru faptul că ați fost numită din nou în funcție. Și eu consider că audierea de astăzi este o ocazie de a vedea cum funcționează cadrul european pentru rezoluție, și m-aș concentra pe ideea interesului public. Apropo de cele mai recente două cazuri de bănci italiene, în care s-au aplicat regulile naționale de insolvență și nu regulile de bailout europene. Iată care e întrebarea mea. Dacă aplicarea regulilor naționale de insolvență cauzează costuri pentru contribuabili, așa cum s-a întâmplat în cazul celor două bănci italiene, n-ar fi fost în interesul public să se aplice mai degrabă regulile europene? Și apoi, dacă s-ar defini interesul european ca garantarea stabilității financiare, cum ar putea susține pe termen lung guvernul italian că cele două bănci aveau probleme sistemice, dar uh, la nivel european concluzia a fost diferită. S-a arătat că e nevoie de măsuri de insolvență pentru a evita, uh, în contextul în care guvernul italian a arătat că e nevoie de măsuri de insolvență pentru a se evita perturbările de pe piață. Apoi, în ce privește credibilitatea regulilor, în ce privește cele două bănci italiene, s-ar putea trage concluzia că cele două reguli au fost interpretate întrucâtva discreționar. Ce părere aveți? Voi începe mai întâi cu SMR. Într-adevăr, în cazul unei bănci aflate în faliment, trebuie să verifici mai întâi dacă nu se poate identifica o soluție privată. În această situație nu s-a putut identifica, deci asta a fost ultima soluție găsită. Apoi trebuie verificat dacă este în interesul public să se uh, supună rezoluției băncile respective în uh, baza BRRD. Ori dacă ne uităm peste problema interesului public, trebuie să luăm în calcul în mod special două din cele cinci criterii. Mai întâi, există amenințare la adresa stabilității financiare și a doua, al doilea criteriu, banca sau băncile respective furnizează ele funcții, servicii de natură critică, fundamentală pentru economia țării respective, am ajuns la concluzia că cele două bănci nu aveau nici de jucat un rol critic și nici nu erau atât de uh, puternic legate de sectorul industrial încât să producă uh, perturbări ale uh, siguranței financiare și atunci au fost lăsate în seama autorităților naționale care au aplicat regulile de insolvență naționale. Acum, regulile naționale de insolvență permit în Italia rezultatele care s-au obținut. A fost oricum decizia guvernului italian care s-a consultat și cu Comisia Europeană de a pune la dispoziție ajutoare nu din motive de interes public sau de stabilitate financiară în pericol în Italia, ci din motive pe care le-aș denumi sociale și care țin și de alte aspecte de la nivelul Italiei. Aceasta a fost decizia luată de guvern și se leagă întrucâtva de întrebarea anterioară a domnului Lunț, care ne întreba ce ne-am dorit noi de la Moș Crăciun. Păi asta ne-am dorit, să reflectăm la aceste cazuri împreună cu Comisia pentru a vedea dacă nu cumva este nevoie pe mai departe și de un efort mai mare de aliniere. Mulțumesc, domnul Viegas. Vou falar em português. <clears throat> Tinha algumas questões Mă voi exprima în limba portugheză. Am uh, câteva întrebări de adresat. Mai întâi, în ce privește banca Ban spaniolă Banco Popular. Au existat numeroase nemulțumiri, numeroase plângeri în instanță și ne putem pune întrebarea în ce măsură acestea nu riscă să paralizeze procesul de rezoluție. Ce părere aveți? Cum analizați această situație? A doua întrebare se referă la fluxurile de informații. La uh, scurgerile de informații care au dus la articolul publicat de Reuters. Cât de mare a fost importanța acestor scurgeri de informații uh, în ce măsură a precipitat ea poate criza lichidităților și ce măsuri concrete s-ar putea lua în astfel de cazuri. Și apoi încă o întrebare cu privire la Banco Popular. A existat o întreprindere care a primit mandat pentru redactarea celor două rapoarte, ex-ante, respectiv ex-post. Acest lucru demonstrează o anumită fragilitate, de unde ne putem pune întrebarea dacă nu cumva există un eventual conflict de interese cu privire la această societate care se ocupă de rapoarte. Pentru că e posibil ca raportul expost să fie redactat astfel încât să confirme constatările din raportul exante. Și apoi, când vom putea avea acces și noi la aceste rapoarte? Apropo de transparență, și în ce măsură se aplică aceleași criterii de transparență? Mai exact, iată la ce mă refer. Nu există cumva riscul să, să, par, să ne parvină un raport în care, de fapt, cele mai importante informații să fi fost uh, șterse, să nu ajungă până la noi? Și apoi, în legătură cu această problemă a recurgerii la externalizare, nu cumva așa ceva fragilizează sistemul? Nu considerați că este important ca sistemul de monitorizare să dispună de mijloace proprii care să permită acestei structuri de monitorizare să fie cu adevărat independentă, mai degrabă decât astfel de companii externe care funcționează ca un oligopol și care sunt de fapt extrem de legate de uh, structurile de care se ocupă. Și, în fine, problema concentrării financiare. La asta conduce în bună măsură rezoluția. Acest lucru nu contravine obiectivelor prioritare chiar ale Uniunii Bancare. Vă mulțumesc! Asta a fost o listă întreagă de întrebări și am să le abordez una câte una. În ce privește nemulțumirile și plângerile acestea nu vor duce la o paralizare a procesului de rezoluție. Legislația prevede că în cazul în care, ceea ce sperăm să nu se întâmple și sunt destul de convinsă că nu se va întâmpla, dar dacă și când s-ar încălca vreo regulă legată de insolvență, atunci ar exista compensare și fondul unic de rezoluție ar pune la dispoziție fondurile pentru această compensare. Asta în termeni mari. Deci în niciun caz nu există riscul ca decizia de rezoluție potrivit legii să fie revocată. Apoi măsurile care ar trebui luate, ne întrebați. Să informăm în permanență pe toată lumea din organizație și știu și eu că este neapărat necesar să ne asigurăm ca datele să rămână confidențiale în cadrul organizației. Dar cam atât putem face. Dar mai spun o dată, s-a zis că raportul acela, că informațiile au venit de la noi, dar nu au venit de la noi. Banca pierdea bani, au mai fost și alte probleme legate de prelungirea uh, ratingului în cadrul procesului de vânzare. Ar fi prea ușor să spunem, facil să spunem că Reuters a produs acest uh, eveniment. Apoi, în legătură cu raportul ex-ante versus raportul ex-post, a fost o întrebare și în legătură cu cine se ocupă de realizarea evaluării. Legislația arată clar că evaluarea trebuie făcută de către o parte terță independentă. De aceea SRB din 2015 a organizat a organizat un proces de achiziție publică în care am stabilit niște baze, niște criterii, valori clare pentru a ne pregăti în vederea rezoluției și pentru cauza speța Banco Popular am avut în vedere problema conflictului de interese și am încredințat această sarcină acelei companii, companii care, în cadrul procesului de achiziții publice, ne-a oferit cea mai bună ofertă. Există două evaluări. Una care ne permite să, ne, să fim informați în legătură cu cadrul și instrumentele de rezoluție care ar duce la rezultatul optim și apoi evaluarea ex post, care este menită să dovedească că niciun creditor nu va avea de pierdut de pe urma acestei acțiuni de rezoluție. Dacă n-ar fi mai bine ca de asta să ne ocupăm pe plan intern, cu personal dedicat, Dacă nu trebuie să fim mai bine informați pentru a efectua această evaluare, se pune întrebarea, dar cred că răspunsul la această întrebare vine de la sine, pentru că s-a arătat clar că trebuie să fie un terț, asta scrie în legislație, un terț independent. Apoi, în ce privește decizia de rezoluție, există un panel interpares la nivelul SRD care a hotărât să publice uh, informațiile care se pot publica, există o, ver o, versiune redactată a raportului care se poate publica, dar asta se va întâmpla peste câteva săptămâni. Sper să se întâmple până la Crăciun. Asta e pentru evaluarea 2. La evaluarea 3, acea evaluare încă nu a fost publicată de către evaluator și nici nu i-am supus niciunui fel de presiune pentru că vrem să existe o evaluare bună, solidă și nu să ne pomenim după aceea că uh, ne zic ne-ați uh, presat și uite că n-a ieșit bine. Deci așa vom proceda și în cazul acelei evaluări. Sigur, spuneați uh, de concentrare. Nu cred că se pune problema too big to fail în, aceste, uh, în acest uh, speță anume, pentru că mm, dimensiunile nu sunt atât de mari. Mulțumesc, Sven Giegold. Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește chestiunea Banco Popular, am discutat deja pe larg problemele în acest caz, ne-am exprimat de asemenea preocupările și, desigur, oricine a pierdut bani în, acest, uh, în procesul respectiv are dreptul să se apere. Pe de altă parte, asistăm la acțiuni puternice de lobby în Parlamentul European și în alte instituții, ceea ce mie mi se pare problematic. Să văd cum uh, niște părți interesate um, bine organizate pun problema uh, și aș dori să vă întreb dacă nu puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu presiunile cu care vă confruntați dumneavoastră sau cu eventuale amenințări. În al doilea rând, în ceea ce privește votul uh, viitor, în general, trebuie să recunosc că am, am impresia că în statele membre și în rândul opiniei publice, um, uh, dorința de a avea reguli mai uh, stricte, uh, vis-a-vis de redresarea și rezoluția băncilor a cam uh, scăzut. Noi ne-am am exprimat critici din, din, din acest punct de vedere și avem uh, îndoieli profunde legate de faptul că planurile de rezoluție pe care le-ați negociat împreună cu instituțiile respective se ridică la înălțimea standardelor impuse de lege, pentru că lipsesc, de exemplu, obiectivele MREL. Mhm. nu au niciun fel de măsură um, um, obligatorie privind depășirea obstacolelor legate de fonduri lichidă și suntem dezamăgiți de faptul că veți avea nevoie de timp până în uh, anul 2020 pentru a ajunge la planuri complete și obligatorii de rezoluție pentru toate instituțiile bancare. Ne-am bucura dacă ne-ați putea promite că veți respecta uh, o procedură mai uh, rapidă, însă mesajul pe care dorim să-l uh, transmitem este să nu ucidem uh, mesagerul, pentru că totul depinde de calitate, deci chiar dacă nu ne puteți promite acum măsuri mai rapide și mai puternice, ne-a bucurat dacă ne-ați comunica că și pe dumneavoastră vă preocupă aceleași lucruri ca și pe noi. Vă mulțumesc. O să încerc să vă răspund acestor întrebări în legătură cu Banco Popular. Din când în când și eu sunt fascinant, fascinată de, de valurile pe care am reușit să le facem. Poate presiuni și amenințări nu sunt cuvintele potrivite, nu aș recurge la ele, însă ne confruntăm într-adevăr cu o avalanșă de uh, cazuri în uh, instanță și uh, Uh, este dreptul uh, acționarilor care au pierdut bani sau celor care au pierdut uh, bani să ne dea în judecată. Um, poft, dorințele, dorința legată de întărirea cadrului de reglementare, Comitetul Unic de Rezoluție este angajat în respectarea normelor existente și în asigurarea rezo- rezoluției băncilor planurile de rezoluție nu sunt negociate împreună cu băncile respective, sunt planurile noastre, însă ceea ce trebuie să facem este să discutăm cu băncile respective, să înțelegem uh, dacă planurile respective sunt adecvate pentru instituțiile respective. Mi-ar plăcea să vă promit o procedură mai rapidă, însă singura uh, promisiune pe care pot să o fac este așa cum am făcut cu MRL în anul 2017, um, am făcut un pas major uh, pentru băncile majore, urmează a doua categorie în curând și vă pot asigura că vom observa, vom respecta aceleași reguli în ceea ce privește obstacolele. Știți foarte bine că aici însă avem nevoie de un spațiu de uh, manevră pentru că trebuie să existe o um, ierarhie, există o importanță acestor obstacole care trebuie să fie depășite, însă vă asigur că um, acordăm um, toată importanța cuvenită acestei proceduri. Mi-ar plăcea să vă pot uh, promite că vom fi încheiat uh, procedura în 2019, însă nu pot să fiu uh, prea optimistă să vă fac promisiuni care s-ar putea să fie deșartă. Mulțumesc. Nu știu, nu este nimeni prezent de la FDD și NL. Trecem acum la următorii vorbitor. Jonas Fernandez este primul. Buenas tardes, presidenta, muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Adevărul este că am m-aș bucura foarte mult să vă întrebări în legătură cu programul de lucru pe 2018 și mm, documentele pe care le-ați publica dimineața aceasta, însă nu am avut timp să citesc aceste documente, deci trebuie să vă întreb din nou în legătură cu cazul Banco Popular. Patru întrebări. Prima, ați spus că informațiile din Reuters nu au fost filtrate de la SRB. După părerea mea, Problema din nota Reuters este că, într-un fel, a amplifica declarațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în Bloomberg. Deci, dacă interviul din Bloomberg și fără interviul dumneavoastră din Bloomberg, vestea din, din Reuters uh, nu ar fi avut același ecou. În răspunsul dumneavoastră uh, ați recunoscut că analizați această bancă și a fost un răspuns incorrect din partea unei organizații care, uh, cu alte ocazii, ar fi trebuit să răspundă că nu fac niciun fel de comentarii în legătură cu o bancă sau alta. Cum se pot evita aceste tipuri de scurgeri în viitor aveți, uh, pentru a evita asemenea declarații nefericite? A doua întrebare în legătură cu raportul Deloitte Dumneavoastră spuneți că acest raport nu se poate publica pentru că trebuie să garantăm stabilitatea financiară. Însă vă amintesc că după rezoluția Băncii Populare, Banco Popular, mai, timp de mai multe zile, um, piețele din Spania au fost foarte instabile și s-au uh, impus chiar interdicții ale vânzărilor pe descoperit. Și acest raport trebuie să fie public Uh, pentru a putea fi studiat de către Parlament și sper că poziția dumneavoastră va fi schimbată uh, în viitor. Ce veți face? Vă veți păstra aceste rapoarte uh, confidențiale pentru totdeauna? După aceea, în elaborarea raportului ulterior făcut de Deloitte, dumneavoastră spuneți că aveți criterii stricte de evitarea conflictului, conflictului de interes, însă mulți dintre noi considerăm că acolo există un conflict de interese foarte clar. Nu credem că, bineînțeles că uh, poate cineva să facă un raport, însă aceeași companie să um, redacteze raportul anterior și cel posterior. Aici mi se pare că există un conflict de interes foarte clar. Uh, și aceste dubii pot să afecteze activitatea SRB, lucru care ar trebui să fie evitat. Ar trebui să se evite orice uh, dubii în legătură cu posibile conflicte de interes. Și a patra întrebare în legătură cu Uniunea Banco- Bancară, EDIS. A spus că EDIS este necesar pentru Uniunea Bancară. Este și părerea mea. Considerați că EDIS ar putea să aibă și uh, Uh, susținerea uh, fondului fiscal, pentru care avea nevoie de asemenea susținere. Uh, with... Permiteți-mi să vă răspund prima întrebări. Reuters și legătura cu declarațiile de la Bloomberg, puteți să um, înțelegeți cum doriți aceste informații, însă aș dori să precizez anumite chestiuni în un, într-un, uh, in, într-un uh, interviu cu un jurnalist, uh, am spus că Banco Popular este una din băncile de care ne ocupăm, la fel cum uh, ne ocupăm de multe alte bănci. Eu plec de la premisa că și dacă aș fi spus no comment, rezultatul ar fi fost uh, același. Tocmai de aceea am spus că nu am purtat nicio dezbatere privind Banco Popular cu ocazia interviului respectiv de la Bloomberg. În legătură cu raportul uh, Bloomberg, nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu s-a ajuns la o destabilizare a pieței. După decizia de rezoluția Banco Popular și colegii din Spania au recunoscut acest lucru, nici uh, obligațiunile de stat, nici cele private au avut de suferit. Au existat unele bănci uh, examinate mai îndeaproape de actorii de pe piață însă este ceea ce se întâmplă în mod normal pe piață, de deci stabilitatea financiară nu a fost deloc amenințată de decizia de rezoluție a, a băncii populare. În legătură cu raportul Deloitte, am repetat acest lucru în mod uh, de mai multe ori. Există uh, două evaluări uh, distincte care trebuie să fie făcute și nu pot nu pot exclude posibilitatea ca pe viitor din nou același actor să facă ambele evaluări sau să fie o situație uh, dif- uh, diferită, însă este evident că avem nevoie de două evaluări. Ceea ce mie mi se pare un lucru uh, rezonabil, ținând seama și de numărul uh, firmelor de consultanță care pot fi implicate sau nu. În legătură cu transparența, după cum am spus deja, uh, Căutăm posibilitatea de a publica uh, părțile neconfidențiale a raportului de valoare Deloitte. Uh, am face acest lucru, de exemplu, pe pagina noastră de internet, astfel încât toată lumea să aibă acces la acest raport, însă ar fi doar partea, partea uh, neconfidențială. EDIS și Fondul Unic de Rezoluție, în legătură cu acestea, nu eu pot să iau o decizie în acest sens însă am spus că ne-am dori un mecanism uh, de siguranță în legătură cu uh, fondul unic de rezoluție și acest uh, mecanism de siguranță, de protecție va fi necesar în ultima etapă după momentul în care fondul respectiv ar fi mutualizat. Edis, cred că dumneavoastră, în calitate de legiuitori, veți avea un cuvânt de spus. Mulțumesc. Am înțeles că mecanismul de siguranță backstop-ul va fi propus de Comisia Europeană pentru Uniunea Bancară, inclusiv EDIS și domnul Tremosa la CatchDI. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Căniș, bine ați venit din nou la Parlamentul European. Am două întrebări scurte pentru dumneavoastră și aș dori să vă urez succes în activitatea dumneavoastră în anii următori. Deci, prima dintre întrebările mele. Care sunt învățămintele de tras în urma cazului Banco Popular? Poate data viitoare, în, când Comitetul Unic de Rezoluție va discuta uh, Cazul unei bănci va avea nevoie de 48 de ore de discuții, nu doar de 8 minute, deci mă întreb dacă nu trebuie modificate procedurile de guvernanță, de funcționare a Comitetului Unic de Rezoluție și apoi raportul Deloitte dacă Curtea Europeană de Justiție ar cere acces nelimitat la raportul Deloitte, uh, Comitetul Unic de Rezoluție va publica acest uh, raport sau nu? Este foarte simplu. Comitetul Unic de Rezoluție respectă sentințele Curții Europene de Justiție, fără niciun fel de îndoială. Deci dacă Curtea Europeană de Justiție ar cere acest lucru, atunci ar trebui să mă consult din nou cu juriștii, însă în mod evident trebuie să respectăm o sentință a, a Curții Europene de Justiție. Am respectat și um, sentința Curții de Apel în acest caz. Însă trebuie să înțelegem că decizia noastră a fost uh, respectată de sentința Curții de Apel pentru că este vorba de informații foarte delicate. Um, în, trecând la a doua întrebare, am avut nevoie mai mult de câteva minute, o noapte întreagă, chiar, nu chiar 48 de ore, însă ce am dorit să, să garantăm și un învățământ de tras. Este util să există un moratoriu pentru autoritățile de rezoluție. Este una din propunerile făcute și trebuie să cântărim uh, argumentele pro, dar și pe cele contra, însă ar fi un instrument, acest uh, moratoriu, care ne-ar fi util să uh, câștigăm mai mult timp dacă cumva un asemenea caz se manifestă, de exemplu, noaptea înspre din, dintre marți și miercuri. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc uh, și în general pentru cooperarea bună pe care o aveți cu Parlamentul European. Este un lucru îmbucurător și sper că ceea ce se va întâmpla și cu raportul Deloitte va îmbunătăți și mai mult cooperarea Am luat notă de faptul că pe viitor nu excludeți pos- posibilitatea ca al, firme de consultanță diferite să se ocupe de rapoartele ex și cele ex post. Și sunt sigur că vom continua dialogul uh, pe acest punct și după vot. Vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Suspendăm pentru puțin timp uh, reuniunea noastră, după care o să continuăm cu uh, votul, inclusiv uh, confirmarea doamnei Elke König.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

Chair, can we vote? May I to make a check? Haideți să verificăm. S-a deschis uh, votul, să vedem dacă funcționează sistemul. Oh. Lot of people missing here. 29, 32, 23. Mulți colegi lipsesc. Voting cards. We need more members. still, I, I still see Okay. Okay, so the test is closed. Am închis votul și putem începe cu primul vot, numirea sau renumirea doamnei Elke Koenig în, în calitate de președinte al Comitetului Unic de Rezoluție. Este vot secret. Nu, cred că trebuie să vă mai explic. Plus înseamnă da, roșu nu și abținerea este abținerea. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 31 pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Președinta a fost uh, numită din nou. Felicitări! Trecem acum la proiectul de aviz privind cardul electronic. O să avem un vot prin apel nominal la primul amendament, pentru că dacă este adoptat, propunerea va fi respinsă și trecem direct la votul final. S-a deschis votul. Yes, I... Someone asked the floor? A dorit cineva să ia cuvântul? Yes, we, this is the direct. Da, este vorba de directivă. Yes, Where is... Directive. Directive, exactly, yes. Directiva. Să punem la vot în primul rând uh, directiva. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Drept urmare, propunerea este respinsă și totul devine caduc. Trecem acum la regulament. Vom avea aceeași procedură. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal. Vote is closed. S-a închis votul. Același rezultat, 24 pentru, 16 împotriva, nicio abținere, a fost respins fost respinsă propunerea de regulament. Și acum trecem la proiectul de aviz, propunerea de directivă privind procedurile de restructurare și așa mai departe. Amendamentul 117, cine este pentru, împotriva, haideți să verificăm. S-a închis votul. A fost respins. 118 pentru. Împotriva. Verificăm și 118 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 119 pentru, împotriva. Cred că trebuie să verificăm. Îmi pare rău, dar nu văd prea bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 120 pentru, împotriva. Verificăm din nou, s-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate de voturi, deci se respinge. Amendamentele 121 și 122 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva, trebuie să verificăm, în cer scuze, s-a deschis votul. Amendamentul 123. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 124 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotriva, niște constelații politice foarte ciudate. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Trebuie să mai voteze doi colegi. Foarte bine, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 130 pentru, Împotriva. Verificăm amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. ...131 acum pentru, împotriva, Cred că a fost aceeași majoritate, dar haideți să verificăm amendamentul 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu fusese aceeași majoritate. Continuăm cu 132 pentru împotrivă. Verzi sunt împotrivă. Cred că a fost respins atunci. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, ECR a votat pentru, deci haide să verificăm, s-a, des- s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Supunem la vot acum amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. 135 PP și ASD au votat împotrivă. Atunci aveți dreptate că mi-a cerut să, să verificăm. Uh, Brian a votat ca și pervanș, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, nu cu o mare majoritate, dar totuși se adoptă. Revenim la 135 pentru, împotriva, abțineri, respins. 136 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respins. 137 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. Cred că a fost respins, dar nu sunt sigur. Doi colegi mai trebuie să voteze. S-a închis votul. A fost respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, îmi cer scuze, am fost să identic. 140 atunci pentru? Împotriva? Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 22 pentru, împotriva, Verificăm și amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru. Împotriva. Verificăm amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 142 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul... Doriți să verificăm? Amendamentul 27, foarte bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 151. Atunci, cine stă pentru? Împotrivă? Nu am văzut cum a votat verzii, deci verificăm și 151. S-a deschis votul. Vă rog să ridicați mâna. S-a închis votul. A fost respins. Deci 152 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 153. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Egalitate din nou de voturi, deci se respinge. 172 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 172. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Din nou egalitate, din nou respins. 156 pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 28 pentru, împotriva, Verificăm. Cred că a fost adoptat, dar este mai bine să verificăm și amendamentul 28. Pervanș, ai spus împotrivă, dar votez pentru. But before you... Okay, vote is Bine, s-a închis votul. A fost adoptat cu o largă majoritate. Continuăm cu 154 pentru, împotrivă. Verificăm și amendamentul 154. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Din nou egalitate. Se respinge. 155 pentru, împotrivă. Verificăm Amendamentul 155 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, Cred că s-a adoptat, însă verificăm. 157 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Verificăm. 159 s-a deschis votul. Vote is closed. A draw. S-a închis votul. Egalitate, deci respins. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotrivă. Verificăm 169. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Votăm 168 uh, pentru, împotrivă. Verificăm 168. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Egalitate. Respins. Compromisul D pentru, cu amendament oral, îmi cer scuze din partea raportorului. Votăm deci cu am, un amendament oral pentru uh, Our group no. So in favor against abstentions adopt. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins, Pro, presupun, dar verificăm. 32. Vote is open, 32. 32. S-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. Se adoptă. 173 acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 176 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Egalitate. Deci se respinge. 178 pentru, împotrivă. Socialiștii sunt pentru sau împotrivă? și PP-ul este pentru. 178 se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, nu văd ECR, deci s-a deschis votul. Ridicați mâinile, vă rog. S-a închis votul. Respins. 185 pentru, împotrivă, abține, respins, 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins, cred, dar verificăm. 33. Verificăm acum 33. Closed. S-a închis votul, respins cu diferență de un vot. 188 pentru, împotrivă, SND este pentru, nu? Abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 190 pentru, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 199 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 200 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 201 pentru, împotriva abțineri respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 204 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 207 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul, 207. Vote is closed. S-a închis votul. Respins cu un vot diferență 208 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 209 pentru, împotrivă, verificăm 209. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 200, 212 pentru împotriva abțineri se adoptă, 213 pentru împotriva abțineri se adoptă, 214 pentru împotriva abțineri verificăm. 214. S-a închis votul. Rejected. Respins cu diferență de un vot. 215 pentru împotrivă abțineri PPE, sunteți pentru, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 216. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 217 pentru, împotrivă, verificăm 217. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 218 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă. Liberalii sunteți pentru? 219 se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotrivă, verificăm să deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că s-a adoptat, dar nu sunt sigur. S-a închis votul se adoptă cu un vot diferență. 223 pentru, împotrivă, abțineri. 234 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 234. Sa 234. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 235 împotri, pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 235. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm 36, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, Verificăm 37. S-a deschis votul. Vote is closed. Adopt. S-a închis votul, se adoptă 239 pentru, împotrivă, verificăm 239, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, respins 240 pentru, împotrivă, verificăm 240, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, respins. 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 244 pentru, împotriva, abțineri respins. 245 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, verificăm. 249 s-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. S-a închis votul, se adoptă. 250 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 252 pentru, împotriva, 251 este caduc, deci verificăm 252. Vot is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 253 pentru, împotrivă, Verificăm 253, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Verificăm 39. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru, împotrivă. Verificăm 258. Hence Yeah, yeah, no, it's okay. Vote is closed. S-a închis votul se respinge. Dar la mustață 259 pentru, împotrivă, verificăm 259, s-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, deci respins. 260 pentru a fost retras. 261 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Socialiștii erau pentru 261. 262 pentru, împotrivă, verificăm 262. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 264 pentru, împotrivă, verificăm 264. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 265 pentru. Împotrivă. Verificăm 265. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 266 pentru. Împotrivă. Verificăm 266. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul cu o diferență de un vot. 41 pentru, împotriva abțineri, respins. 42 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotriva abțineri. Verificăm Cred că a fost respins, dar verificăm. 267, verificăm, s-a închis votul, a fost respins, 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 269 pentru, împotrivă, Verificăm 269, s-a deschis votul. Deci sunteți pentru. S-a închis votul. Se adoptă 270 pentru, împotrivă. Verificăm 270. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. 282 pentru împotriva abțineri se adoptă. 283 pentru împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă compromisul J cu amendament oral. Cine este pentru? se adoptă 292 pentru, împotrivă, verificăm 292, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins 56 și 70 și 60 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 293 este caduc. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă. Verificăm 58. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul se adoptă, 59 pentru, împotrivă, verificăm 59, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 296 pentru, împotrivă, verificăm 296, s-a deschis votul. S-a închis votul egalitate respins 295 pentru, împotrivă, verificăm 295 pentru, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins 297 pentru, împotrivă, verificăm 297, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul K pentru, se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 67 pentru, împotrivă, Verificăm 67. S-a deschis votul. Vote is closed. Rejected 68. Respins 68 pentru, împotrivă. Verificăm 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul M se adoptă, compromisul N se ad- pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 74 pentru împotriva abțineri se adoptă, 75 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru împotrivă. Verificăm 78, s-a deschis votul. A închis votul. Se adoptă compromisul P pentru împotriva abțineri. Se adoptă 81 pentru împotriva abțineri. Respins 82 și 83 pentru împotriva. Verificăm 82 și 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, care e poziția PPE, împotrivă se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, verificăm 84 să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am votat doar 84. Vreți să verificăm amendamentul 7? Da, îmi cer scuze. Amendamentul 7. Verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, verificăm 88, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri. Să verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva abțineri respins, 100 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 100. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins 101 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Verificăm 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 103 pentru împotrivă, abțineri, respins, 104 pentru, împotrivă, abțineri, res- verificăm, s-a deschis votul, cred că este respins, însă nu văd foarte clar, s-a închis votul, se respinge cu diferență de un vot, 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 106 pentru, împotrivă, verificăm 106, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Compromisul S pentru împotriva abține se adoptă, amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 14 pentru împotrivă. Liberalii, ce poziție aveți? Pentru? Verificăm. Nu, se adoptă, se adoptă. Dacă sunteți pentru, nu se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 15, să deschis votul. să închis votul. Se adoptă 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri respins, 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 116 pentru, împotrivă, verificăm 116, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu o diferență de un vot. Vot în legătură cu propunerea comisiei astfel amendate s-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul, se adoptă 33 pentru, 2 voturi împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. În sfârșit, votăm asupra textului în bloc. Yes, all in block. Trebuie să votăm totul în bloc pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot uh, asupra textului amendat, vot prin apel nominal, vot. Votul e deschis. S-a închis votul. Se adoptă 33 pentru, 1 vot împotrivă, 3 abțineri. Vă mulțumesc. Trebuie să predau președinția acum.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 So, dear colleagues, um... Dragi colegi, tot aici sunt. Astăzi este o zi mai neobișnuită, lucrurile se schimbă așa live. Pe parcurs. Îi urez bun venit domnului Massimo Bordignon, membru al Consiliului Comitetului Fiscal European, care a avut amabilitatea de a accepta invitația noastră de a participa la acest schimb de opinii cu Comisia Econ. Va interveni în numele domnului profesor Tigesen, care a fost nevoit să renunțe la prezența, noastră, prezența sa aici din cauza faptului că prezintă un discurs în cadrul Eurogrupului pe aceeași temă în luna iulie, în urma numirii sale, și-a arătat disponibilitatea de a veni în fața comisiei noastre pentru a ne oferi detalii în legătură cu procesul uh, din cadrul acestui comitet. Acum, uh, comitetul își publică uh, primul raport anual în care sunt subliniate eventualele imperfecțiuni și puncte unde s-ar putea aduce îmbunătățiri, vom proceda potrivit metodei obișnuite, vom da, îi vom da cuvântul domnului Bordinion pentru observațiile introductive, după care membrii comisiei noastre vor avea ocazia de a-i adresa întrebări. Domnule Bordinion, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult în numele lui Nils și în numele întregului uh, comitet. Am să vă fac o scurtă prezentare a raportului nostru anual pe care l-am publicat, după cum vă aduceți aminte, în 15 noiembrie. Sper că toată lumea are o, un exemplar al acestui uh, raport. Dacă nu, el poate fi descărcat de pe site-ul nostru. Despre ce este însă vorba în acest raport? După cum puteți vedea pe ecran, sarcina noastră principală este aceea de a ne uh, desfășura activitatea în jurul bordului. Și anume, evaluăm punerea în aplicare a cadrului fiscal european, după cum se vede la secțiunea 2, în care ne-am uh, concentrat în principal pe anul 2016, parcurgând ciclul complet de uh, evaluare de la consilierea de politici oferită Comisiei în 2015 până la concluziile generale care s-au tras despre rezultate în primăvara anului 2016. După cum știți, acest Comitet Fiscal European este o instituție europeană nouă de la începutul anului 2015 a fost uh, a apărut în constelația de instituții europene și am început să ne desfășurăm activitatea practic din martie anul curent. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem în cadrul mandatului nostru este să colaborăm cu Consiliul Fiscal European, făcând în special schimb de bune practici. Asta și facem, după cum vedeți, la secțiunea 3 de pe acest diapozitiv, secțiune dedicată analizei instituțiilor fiscale independente o analiză care a fost introdusă în baza pactului fiscal din 2012. Unele state membre aveau astfel de instituții deja, în altele nu existau. În acest caz particular ne concentrăm pe două spețe, instituții fiscale independente și noi, cea din Irlanda și cea din Danemarca, cea din Danemarca fiind ceva mai veche. Tot în cadrul mandatului nostru ni s-a solicitat să consiliem Comisia cu privire la cea mai bună situație fiscală pentru zona euro. O analiză retrospectivă și prospectivă. Retrospectiv am avut în vedere ce s-a întâmplat în 2015. Ne-am pus întrebarea care să fie sugestiile ce trebuie adresate către Comisie și apoi statele membre pentru îmbunătățirea performanței macroeconomice, dar să vedem dacă s-au uh, confirmat previziunile macroeconomice, dacă s-au respectat recomandările adresate de Comisie în, baz, în, în cadrul zonei euro și așa mai departe. De asemenea, analizăm uh, situația fiscală pentru anul următor, acest lucru îl regăsiți într-un document publicat în iunie 2017. Apoi oferim consiliere cu privire la posibilele evoluții ale cadrului fiscal european. Cam aceasta este, de fapt, pe scurt, structura acestui raport, cum este el organizat. Mesajul principal este următorul. Nu numai dacă ne uităm în urmă în anul 2016, ci și în anii precedenți, constatăm că a fost o perioadă foarte dificilă pentru decidenții de politici fiscale, și la nivel european și la nivel național. Pentru că în urma crizei fiscale și financiare a existat o anumită redresare în unele părți mai accelerată decât în altele, dar inflația a rămas destul de scăzută, situația a fost în continuare destul de dificilă, așadar decizia care trebuia luată a fost următoarea. E mai bine ca la nivel macroeconomic să se meargă către o relaxare a regulilor fiscale? Nu cumva acest lucru risca să submineze finanțele publice pe termen lung sau, din potrivă, ar trebui introdusă o aplicare mai rigidă regulilor Asta însă subminând posibilitatea de redresare care încă era destul de fragilă în 2015-2016, când riscurile erau încă destul de mari. S-a aplicat, potrivit concluziei noastre, pactul de stabilitate cu destulă flexibilitate și discreție, lăsând destulă marja de manevră în condițiile în care există mai multă nevoie de uh, stabilitate, în altele de, de sustenabilitate. Deci, nevoile erau diferite. Încă o concluzie la care am ajuns este aceea că procedurile, regulile sunt încă prea complicate și am sugerat în acest sens mai multe modificări și o, largă, o, margă, o marjă mai largă de manevră. arătând că acesta nu este un lucru neapărat negativ, pentru că una dintre concluziile acestui raport a fost aceea că e nevoie de marjă de discreție, marjă de manevră pentru a aplica regulile. Nu e nevoie de reguli stricte și rigide, cu o anumită transparență și previzibilitate, sigur Vedeți așadar cât de complex este sistemul și cât de importanță e transparența mecanismului. Prin urmare, concluzia generală, care se bazează pe capitolul 2 și apare din nou la capitolul 5, este că uitându-ne spre viitor, putem trage concluzia că s-ar mai putea aduce ceva îmbunătățiri la cadrul fiscal european, atât în ce privește limitele actualului cadru, dar și în interiorul acestuia, atât prin introducerea de modificări mai semnificative la tratate, cât și dincolo de această posibilitate. Acum, referitor la anul 2016, În ce privește planurile bugetare prezentate pentru 2016, Comisia a ajuns la concluzia că ar putea să existe riscuri de neconformitate și pentru țările care au pus accentul pe prevenție și pentru cele care au pus accentul pe corecție. Cu toate că, în primăvara anului 2017, s-a constatat că, în mare măsură, conformitatea a fost respectată. Asta a tras aceasta, aceasta a fost concluzia pe care a tras-o Comisia. Creșterea economică reală însă s-a aliniat previziunilor făcute de Comisie încă din 2015, chiar dacă uh, rata normală de creștere a fost mai scăzută decât se aștepta. Riscul neconformității a fost abordat în special prin recursul la discreție și prin mai, o mai mare flexibilitate. Iar în ce privește brațul corectiv pentru țările care s-au aflat în situație de neconformitate, s-au uh, anulat sancțiunile și s-a permis un timp suplimentar, un termen suplimentar pentru venirea în conformitate și mă refer la Spania și Portugalia în speță. Nu au existat uh, erori majore la punerea în aplicare a pactului pentru creștere. Și s-a considerat că reguli imperfecte sau mai flexibile sunt totuși mai bune decât reguli excesiv de uh, rigide sau lipsa completă a regulilor. Impresia noastră așadar a fost că situația ar fi fost mai proastă dacă regulile s-ar fi pus în aplicare ori mai rigid decât s-au pus în aplicare, ori încă și mai flexibil. În ceea ce privește cazurile de implementare imperfectă, există cazuri prezentate concret în raport, nu o să intru în detalii, dar în ce privește regulile respective, pentru țările care au pus accentul pe prevenire, S-a cerut uh, aplicarea a doi indicatori pentru a se stabili dacă o țară este sau nu în situația de risc de devieri semnificative. În, și anume, reguli de uh, sau uh, benchmark-ul de cheltuieli și respectiv uh, riscul de neconformitate. Pentru a nu exista implicații negative pentru țara respectivă, trebuie să se facă o analiză a măsurilor de utilizat. Și acum, dacă se folosești un indicator față de celălalt, aici peisajul n-a fost întotdeauna perfect coerent între țări. Apoi, în cazul Italiei, știm că eligibilitatea se bazează pe punerea în aplicare efectivă a reformelor structurale. A existat o evaluare ex post și în acest caz punctual din evaluare n-a rezultat clar dacă Comisia a luat o decizie în legătură cu uh, aplicarea sau nu a unor astfel de reforme structurale. Mă refer în special la reformarea sistemului de pensii. Apoi cât privește procedura de deficit pentru Spania și Portugalia, aici s-au înregistrat unele întârzieri față de procedura obișnuită. În mai 2015, Comisia a hotărât deja sau a ajuns la concluzia că nu s-au luat măsuri efective și după două-trei luni s-a făcut o sugestie Consiliului dar uh, decizia finală a fost întrucâtva în uh, contradicție cu decizia inițială a Consiliului. Nu s-a lansat niciun fel de procedură împotriva acestei țări, pentru că nu s-a constatat că există niciun fel de factor relevant cu privire la respectarea regulii de debit sau nu. Creșterea nominală fusese oricum destul de scăzută în 2016, ceea ce a făcut și mai dificilă reducerea datoriei nominale. Apoi au mai fost câteva probleme pentru că au existat guverne interimare în unele țări și nu era limpede ce poate face un astfel de guvern din punctul de vedere al prezentării bugetului, al adoptării unui buget. Deci, variațiunile cu privire la datorii în aceste cazuri au fost mai greu de evaluat în ce privește impactul lor. Apoi orientarea fiscală. În urma orientărilor date de către Comisie, a existat o orientare neutră la nivelul Consiliului, diferită de cea de la nivel național, Găsiți mai multe informații în raport în acest sens, motivul fiind acela că redresarea financiară a fost încă fragilă, exista riscul uh, uh, reîntoarcerii în, la criză, deci au fost o serie de probleme. Au existat și constrângeri de politică monetară cu rata de dobândă zero Cam acestea au fost orientările în ce privește situația politică, situația economică și ce putem constata este o orientare fiscală în extindere. Estimările fiscale din punctul de vedere al uh, variațiilor balanței fiscale erau destul de pozitive. Însă au fost țări cu risc ridicat care nu au, uh, a, au respectat ori, recomandările de plin. Dacă ar fi avut însă o marjă de manevră fiscală necesară, atunci și sprijinul ar fi fost, sprijinul pentru redresare ar fi fost mai semnificativ. Ce arată raportul este că pactul pentru stabilitate prezintă o situație simetrică. El pre prevede niște constrângeri pentru țările în situația de deficit și un anumit control, dar pentru țările care au supraperformanță, nu pot, nu pot, acest pact nu le poate impune să cheltuiască mai mult. Aceste tensiuni rămân prezente câtă vreme politica monetară comună este bazată, de fapt, politica monetară este bazată pe acțiuni de la nivel național, descentralizate. Și aici vedeți câteva spețe din motive de timp și de lipsă de resurse n-am putut evalua comportamentul fiecare instituții fiscale din fiecare țară. Totuși am avut în vedere, în baza experienței noastre precedente, o serie de sugestii pe care le-am făcut. Organismele independente, de exemplu, funcționează mai bine în țările în care există un proces formal de uh, conformitate. Acolo unde guvernul reacționează în dialogul cu aceste instituții fiscale. difference between the conclusion of the government and the conclusion of uh, the independent fiscal institution. Deci fie guvernul obligă, fie guvernul respectă recomandările, fie explică public de ce nu o face. Și în orice caz ascultă de recomandările organismelor tehnice national legislation. So asking that to the government to react in some timely În, uh, am încercat să reacționăm într-o oarecare măsură cu anumite detalii la observațiile făcute de instituțiile financiare independente. Și iată câteva sugestii de îmbunătățire a pactului pentru creștere și stabilitate. Unele dintre ele sunt foarte simple, nu necesită modificări majore în uh, sistemul legislativ existent, altele probabil că ar necesita unele modificări destul de ample. Ce am încercat noi să facem a fost să propunem eliminarea asimetriilor existente. În prezent, așa cum este organizat acest pact, există o asimetrie între măsurile luate în perioade de vaci grase și vaci slabe și între partea de prevenire și partea de corecție. Am venit așadar cu sugestii pentru reducerea acestor discrepanțe, acestor asimetrii. Vrem să existe spațiu fiscal în momentele de redresare economică pentru a ne pregăti în vederea riscurilor de crize viitoare, punând accentul pe sustenabilitatea finanțelor publice. Al doilea lucru pe care îl observați arată că dacă sancțiunile, că, că sancțiunile nu funcționează întotdeauna. Sancțiunile nu se aplică, prin urmare s-a spus că nu e suficient să se impună sancțiuni. Noi nu suntem neapărat uh, de acord cu această idee. Pe de altă parte, însă, e foarte greu de impus o sancțiune unei țări suverane. Și atunci am arătat în raport că ar fi bine să se înlocuiască sistemul de sancțiuni cu o formă de condiționalitate, adică dacă nu respecti pactul, atunci ai de suferit reducerea ale cheltuielilor europene, din fondurile europene, pentru țara ta, fondurile structurale, în speță. Dar și aici fondurile structurale nu sunt deosebit de importante pentru anumite țări și atunci am considerat că trebuie să fie sporite condiționalitățile, fiind legate de bugetul european. Să se introducă la aceste condiționalități conceptul de capacitate fiscală la nivel european. Probabil că un astfel de sistem ar funcționa mai bine decât sistemul clasic al sancțiunilor. Am încercat să facem legătura între elementele din legislația europeană care se referă la procedura de dezechilibru macroeconomic și, de, și la pactul pentru creștere și sustenabilitate, încercând să rezolvăm această problemă a dezechilibrelor. Și o ultimă chestiune legată de com complexitatea legislativă, de transparență și așa mai departe. Sugestia noastră aici ar fi necesitat, normal, uh, modificări aduse în tratate. Dar chiar și așa, este important să se simplifice regulile mult prea complicate în prezent. Și chiar și caracterul, chiar și uh, problema rezervei de urgență ar trebui să fie înlocuită printr-un fel de clauză um, de tip escape clause. În momentul în care un stat membru solicită aplicarea acestei clauze, ar trebui să existe un, o consiliere independentă din partea unei uh, entități independente, în urma cărei consilieri Comisia și Consiliul să își ia decizia. Am discutat de asemenea și de stabilizarea zonei euro. O să mă opresc acum. Domnul președinte, puteți să continuați, dar nu mai aveți atât de mult timp. Datorită problemelor din zona euro, o capacitate centrală fiscală cred că ar fi utilizabilă, ar uh, transforma zona euro într-una mai uh, rezistentă la șocuri uh, majore. Nu am discutat formele acestei facilități, acestui mecanism fiscal. Știm că această propunere nu este foarte clar precizată Știm că există și un, uh, un mecanism de coasigurare sau un sistem de investiții european. Deci, din, în raportul nostru considerăm că o, un mecanism de protejare a investițiilor, de exemplu, ar fi alternativa cea mai convingătoare pentru că ar sprijini, de exemplu, mai mult uh, creșterea Uh, și creșterea agregată și creșterea economică și așa mai departe. Dar mă opresc aici. V-am spus deja ce, se, ce, ce s-a întâmplat, mă pot opri și în concluzie nu aș face decât să repet cele spuse deja. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru raportul Consiliului Fiscal, un document foarte interesant și echilibrat nu trebuie să fim uh, de acord uh, cu 100% cu conținutul acestui raport. Cu toate acestea, mi se pare un raport echilibrat și, într-adevăr, trebuie să înțelegem că în acest moment cadrul de reglementare nu, nu este unul perfect și că trebuie să găsim echilibrul uh, potrivit între previzibilitate și și cât de simplu este cadrul de, de, reglement, de reglementare, să nu uităm că avem de-a face și, de, și cu o complexitate din punct de vedere instituțional cu state uh, suverane care trebuie să respecte, să respecte norme comune, deci ținând seama de toate aceste aspecte, nu trebuie să uităm nici că în ultimii ani Comisia Europeană a, nu a găsit echilibrul potrivit also as a, let's say, wise balance, the five examples you made of, of cases. But uh, still in... Într-adevăr, după cum ați spus, regulile noastre nu sunt perfecte, sunt departe de a fi simple și ar putea fi îmbunătățite și propunerile dumneavoastră mi se par foarte interesante din acest punct de vedere și, desigur, Parlamentul European este foarte precaut când vine vorba de Uh, propriile prerogative. De exemplu, ar trebui să introducem obligație dificilă pentru parlamentele naționale din punctul de vedere al prerogativelor, de exemplu, și începem cu membrii prezenți. Uh, nu este nimeni prezent uh, de la PP, deci primul vorbitor este Paul Tang din partea Eșidă. Mulțumesc, domnule președinte. E puțin surprinzător că nimeni de la PP nu este prezent. Aș dori să spun că sunt de acord cu afirmația președintelui. Este un raport uh, echilibrat. Mi s-a părut o lectură foarte interesantă și vă mulțumesc și pentru prezentarea cuprinzătoare pe care ne-ați ținut-o, care mi-a adus aminte de faptul că și ajung la prima mea întrebare. Comisia Europeană avusese o recomandare adresată Germaniei și țărilor de jos să investească mai mult, o sumă de până la 50 de miliarde de euro, dacă nu așel, ceea ce este aliniat concluziei dumneavoastră și anume că politica fiscală în general a fost una adecvată, însă nu la nivelul tuturor statelor. Deci există o aliniere între recomandarea Comisiei și concluziile dumneavoastră și pe parcursul uh, prezentării dumneavoastră v-ați referit la necesitatea unui grad mai mare de simetrie între regulile existente, pentru că anumite reguli, de exemplu, sunt ignorate de statele membre. Și pentru a ajunge la o întrebare cu caracter puțin mai larg, v-ați referit și la simplificarea normelor și deși nu cred că va fi foarte ușor să schimbăm obiectivele de stabilitate pe, bugetară pe termen uh, mediu. Dar și să găsim echilibru potrivit și cu capacitatea, mecanism, instrumentul uh, fiscal care ar uh, contribui la stabilizarea zonei euro. Da, aș putea să înțeleg acest lucru, însă ceea ce Uh, mă preocupă pe mine în calitate de uh, macroeconomist este că suntem uh, lipsiți de instrumente, suntem neajutorați cu ocazia vi- viitoarei crize economice. Din punct de vedere monetar am ajuns la limitele instrumentelor de care dispunem. Deci, în echilibru, credeți că este mai important să avem un instrument fiscal uh, Uh, centralizat pentru zona euro sau o simplificare a regulilor. Mă bucură să aud că această instituție, Consiliul Fiscal European, ne va oferi în continuare sfaturi și va examina elementele cheie pentru viitorul zonei euro. Și nu sunt sigur, domnule președinte, cât timp am la dispoziție. Eu, eu o să mă refer la următorul aspect. Timp de 10 ani am lucrat, ați, ați, ați, v-ați ocupat de statistici și eu am fost activ în acest domeniu. Și aș dori să vă întreb care a fost impactul cel mai mare al uh, sfaturilor pe care le-ați uh, dat? pentru că mi se pare că este mult mai bine să nu oferiți sfaturi, ci să prezentați o serie de opțiuni. Nu aș dori să subminez poziția acestei instituții. Unii consideră că este în continuare una cu caracter politic. Însă, mi se pare foarte bine dacă asemenea instituții oferă opțiuni și nu uh, sfaturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Cred că pot să grupez câteva dintre aceste întrebări. Avem nevoie atât de simplificarea regulilor, cât și de un instrument fiscal central. Pornind de la prima uh, întrebare a dumneavoastră, da, cred că există o problemă legată de structura actuală a pactului de stabilitate și creștere. În sensul următor, o țară care își depășește obiectivele uh, de, pe termen mediu nu poate fi obligată nicicum să cheltuiască mai mult, să folosească mai mult uh, spațiul de manevră fiscal uh, de care dispune. Singura posibilitate pe plan european se referă la un anumit grad de coordonare a politicilor fiscale naționale. Însă acest lucru nu funcționează prea bine. La cazul de la care ați făcut dumneavoastră trimitere, într-adevăr, Comisia Europeană a sugerat uh, Germaniei și țărilor de jos să cheltuiască mai mult, însă cele două țări pur și simplu nu au dat curs acestei recomandări. Deci există o situație as- asimetrică și cum putem să luptăm împotriva acestei simetrii? E bine, o soluție posibilă este introducerea unui, unui anumit tip de instrument central fiscal. Dacă o țară decide că din motive sau preferințe politice nu își dorește să cheltuiască bani, nu prea poate fi uh, convinsă de necesitatea unei politici centrale. Dacă ar exista un instrument fiscal central, acesta ar fi util dintr-un anumit punct de vedere pentru depășirea acestei probleme. În acest moment, uh, în Europa nu se poartă discuții adevărate. Nu discutăm despre un buget european, de un mare buget, de un mare buget federal, ci propunem crearea unui fel de mecanism de stabilitate, de sprijin care să fie util în cazul unor șocuri asimetrice. Uh, un mecanism care ar fi mai bine decât uh, lipsa unui asemenea mecanism. Tocmai de aceea insistăm, de exemplu, și pe o, un sistem de protecție a investițiilor. Pentru că peste tot în Europa, dar mai ales în statele care au fost afectate cel mai profund de această criză, mod, uh, regulile fiscale au fost uh, respectate de guverne prin reducerea cheltuielilor uh, publice, ceea ce a fost ușor din punct de vedere politic, însă a avut o, un impact pe termen uh, lung, uh, pentru că au fost reduse capacitățile și a fost redus potențialul de creștere a economiei țărilor respective. Deci, din acest, din acest punct de vedere, ar trebui să putem să depunem mai multe eforturi. Și apoi, Noi, la Consiliul Fiscal European, ne, ne concentrăm pe anumite caracteristici. Discutăm mai mult de, de uh, Uh, instrumentul uh, fiscal de capacitatea fiscală, pentru că acesta este mai apropiat de mandatul pe care îl are instituția noastră. Însă dacă mă întrebați de ce are nevoie zona euro pentru a fi mai uh, rezilientă, capacitatea fiscală, acest instrument fiscal ar fi doar o, o opțiune. Ar trebui să completăm și Uniunea uh, bancară, Uniunea Piețelor de Capital, am avea să ajungem și la un mecanism care să Uh, să acopere domeniul asigurărilor, pentru că dacă nu, într-adevăr, în cazul unui uh, șoc, unei noi crize economice, s-ar putea să ne trezim fără muniție la dispoziție. Mulțumesc, Ramon Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă, pentru că am văzut că după 10 ani de la demararea crizei, există în continuare unele Uh, state care au un deficit uh, mai mare decât uh, cele 3% și, de asemenea, în următoarele luni, politica monetară va reveni la normalitate, rata dobânzii de referință va crește, ceea ce înseamnă că pentru statele respective cheltuielile uh, publice vor deveni mai scumpe. Deci, dacă aceste instrumente nu vor uh, funcționa. Cum ați uh, reforma regulile bugetare europene pentru ca acestea să devină mai eficiente sau nu mai există nicio speranță din acest punct de vedere? Mm, ce, la ce vă referiți uh, la normele bugetare? Normele fiscale sau cele bugetul european? Pentru că sunt două chestiuni diferite. Normele fiscale, și aceasta este, acestea sunt propunerile pe care le facem din punctul de vedere al prognozei pe care ați făcut-o dumneavoastră, da, într-adevăr, uh, ne îndreptăm înspre niște timpuri mai normale și, într-adevăr, situația economică actuală se îmbunătățește în mai multe țări europene și acesta este momentul să reflectăm, să ne întrebăm uh, cum vor putea funcționa mai bine lucrurile pe viitor și de exemplu, acum este momentul ca uh, țări ca țara din care provin eu să încerce să reducă cheltuielile pentru că acum costurile sunt mai reduse. În, în jargonul economic uh, am spune că acesta este momentul în care trebuie să creăm un tampon fiscal pentru uh, vi, uh, viitor, rezervă fiscală pentru viitor și cadrul de reglementare actual permite funcționarea unui asemenea mecanism. Există uh, posibilitatea de a profita mai bine de ciclurile pozitive sau negative bugetare. În ceea ce privește politica fiscală, aceasta ar, ar putea fi contraciclică, astfel încât să dispui de suficiente resurse pentru a sprijini economia când aceasta suferă uh, pe urma unor șocuri negative și invers. În zona euro, uh, politica fiscală în general a avut un caracter prociclic, deci s-au făcut mai multe uh, greșeli, au accentuat ciclul economic în loc să um, acționeze împotriva sa. Și cred că acesta este momentul, din acest punct de vedere, în care ar trebui să facem mai multe din punctul de vedere al cheltuirii, al controlării cheltuielilor și a reducerii datoriilor. Și cadrul actual de reglementare ne, per, ne permite să facem exact, exact acest lucru și sugestiile privind reducerea asimetriei ar putea să faciliteze, de fapt, acest mecanism să funcționeze și mai bine pe viitor. Mulțumesc! Este dificil să spunem că acestea sunt uh, vremurile bune în care putem să luăm decizii dure, pentru că în continuare ne confruntăm cu urmările austerității, uh, șomaj răspândit, uh, discrepanțe majore în, uh, în societate, ceea ce îngreunează uh, luarea acestor decizii, însă este adevărat, aceste decizii sunt mai ușor de luat în momentul în care economia, economia crește și nu în momentul în care trece printr-o criză. Pervon, și ai cerut să iei cuvântul? Mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. Consider că... Da, am uitat, domnul Viegas îmi cer scuze, încă nu am uh, încheiat prima rundă. E neobișnuit când nu toate grupurile sunt prezen- reprezentate. Și bineînțeles după aceea aveți dumneavoastră cuvântul. Falar în portughez. Você... Mulțumesc, o să vorbesc în limba portugheză și o să încerc să fiu cât mai succint, astfel încât și alți colegi să aibă ocazia să vă adreseze întrebări. Inițial uh, mă gândisem la mai multe întrebări, acum mă limitez la două. În primul rând, mecanismul de protejare a investițiilor. Ați putea să ne dați mai multe detalii, dar niște explicații simple, pentru că aceste, această idee de a, a susține investițiile fără a afecta deficitul pentru că, de exemplu, planul de investiții Juncker uh, este unul destul de complicat. În al doilea rând, aș dori să mă refer la uh, legătura între deficitele prea mari și dezechilibrele macroeconomice. Dacă v-am înțeles eu bine, există o asemenea legătură, însă nu prea reușesc să înțeleg cum poate fi creată o legătură oficială prin reguli care să nu uh, complice și mai mult uh, sistemul. Deci v-aș uh, mulțumi dacă mi-ați da mai multe detalii din acest punct de vedere. Vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește prima întrebare, să fiu sincer, cred că propunerea pe care am făcut-o They were not very precise. At the moment, I think that Acum Există câteva idei vehiculate, de exemplu, în documentul uh, propus de Comisia Europeană privind modalitatea de creare a mecanismului fiscal, însă aceste sugestii nu au fost discutate suficient de mult pentru a ne permite să ne uh, să ajungem la o judecată de valoare. Există anumite necesități. În primul rând, după cum am spus, uh, investițiile au, sunt în regres în toate uh, statele din zona euro, deci trebuie să facem ceva pentru a proteja investițiile. Planul Juncker a funcționat, însă uh, acesta s-a referit mai degrabă la investițiile private și noi ne-am referit la necesitatea de a proteja investițiile publice pe lângă cele private și putem să facem acest lucru în diferite moduri. Uh, fonduri care pot fi alimentate de state în uh, anii de creștere econom- uh, economică. Poate exista și posibilitatea unui credit la o rată de dobândă redusă care poate fi accesat atâta vreme cât un stat își păstrează, respect un anumit nivel de investiții publice. Deci putem discuta toate aceste detalii toate aceste idei, însă ne bucură faptul principial că atât Comisia cât și statele se gândesc la asemenea pos- uh, posibilitate. Apoi, procedura de dezechilibru macroeconomic. E puțin sub, uh, surprinzător că în Europa există două sisteme. Unul permite Comisiei Europene să creeze o legătură între comportamentul uh, statelor din punct de vedere fis- uh, fiscal și există apoi procedura dezechilibrelor macroeconomice. În acest moment această procedură este foarte greu de demarat pentru că nu există foarte clar nu există foarte clar că este legătura între uh, Uh, comportamentul, măsurile uh, guvernelor și rezultatele din punct de vedere macroeconomic, din punct de vedere al indicatorilor macroeconomice. Deci ideea noastră ar fi să creăm o legătură mai vizibilă între cele două aspecte. Pentru că dacă ne dorim uh, să garantăm sustenabilitatea finanțelor publice, nu trebuie să controlăm neapărat cheltuielile publice, ci să uh, întărim și mai mult economia. Eliminarea problemelor legate de uh, dezechilibrelor macroeconomice um, poate fi utilă pentru a ajunge la o sustenabilitate fiscală și argumentele noastre sunt următoarele. Ar trebui să încercăm să ajustăm mai, mai bine viteza de, atinge, de atingere a obiectivelor bugetare pe termen uh, mediu. Dacă este o, ești o țară care are surplus din punct de vedere macroeconomic, uh, aceste obiective pot fi amânate puțin și invers. Probabil există și alte posibilități, uh, însă noi am considerat că aceasta ar fi o, o posibilitate. S-ar putea ca sistemul să fie puțin mai complicat, însă dacă ne limităm la această caracteristică, nu cred că ar fi o povară prea mare, ar fi o măsură ușor de implementat. Pervanș, te rog. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții la dezbaterea noastră într-un asemenea moment când aceste chestiuni sunt de o anumită actualitate pentru că sunteți într-un rol de supraveghere de zi cu zi sunteți în interiorul unor structuri, însă toate temele pe care le-ați abordat uh, sunt încă discutate între statele membre și la Comisie. Întrebarea mea concretă este să știu dacă ați fost consultat, asociat de către Comisie la reflexia în curs și, în același spirit, cum verificați cu autoritățile naționale când construim o rețea împărtășită între autoritățile naționale pe diagnostic și căile de reflexie pentru viitor. Ceea ce mi-ați spus în legătură cu complexitatea și uh, dificultatea uh, stabilirea obiectivelor, uh, cred că îi preocupă și pe mulți alții Nu ați discutat despre o propunere care este în general susținută de către Parlament. Ideea că în loc de a avea reguli greu de urmat și un uh, proces de credite la plan, pe plan național, ar trebui să mergem către un cod de convergență și anume obiective de convergență în sus care să fie definite la scară europeană în ceea ce privește investiții, salarii, capacități administrative și care ar face obiectul unei foi de parcurs elaborate pe plan național pe o traiectorie de 5 ani, de exemplu. Face parte din subiectele pe care le-ați abordat și, în orice caz, ce părere aveți despre această propunere? Eh, Thank you very much. Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește implicarea în discuție, nu direct. Bineînțeles că avem o discuție continuă cu Comisia, în special cu ECFIN, în special ă, schimb de informații și de idei, însă nu suntem implicați direct în discuțiile și propunerile Comisiei de a rezolva problemele în zona euro. Deci, într-un sens, reacția noastră în legătură cu ceea ce facem, am uh, comentat uh, documentul oficial de prezentat și dacă Comisia face vreo propunere, aceasta trebuie să fie prezentată în 6 decembrie în legătură cu o temă care ne-ar afecta în ceea ce privește mandatul uh, Fondului Fiscal Euro- Consiliului Fiscal European. Uh, o vom face, însă deocamdată nu am fost implicați direct în disc- discuție. În legătură cu autoritățile naționale fiscale, avem o relație cu ele, trebuie să lucrăm mai mult în acest sens, însă există o organizație internațională a autorităților fiscale naționale se întrunesc uh, cel puțin de două ori pe an și am fost invitați în ambele cazuri să ne prezentăm ideile și să discutăm. O parte din lucrurile discutate, care sunt și în raportul nostru, în supravegherea fiscală este că rolul autorităților fiscale ar trebui să fie mai recunoscut de către comisie și să existe discuții mai cooperante. Și o sugestie a noastră de a susține mai mult uh, uh, consilierea tehnică independentă a fost uh, transmis autorităților fiscale naționale. În definitiv, în ceea ce privește propunerea dumneavoastră, codul de convergență, uh, nu, am, nu cunosc uh, propunerea în detaliu, deci trebuie să aflu mai mult despre detaliile acesteia și după aceea voi fi uh, foarte bucuros să o discutăm, însă nu am discutat-o în interiorul abordării noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia aici schimbul nostru de opinii. Mulțumesc domnului Burghiniu pentru prezența sa alături de noi, pentru prezența sa interesantă și pentru dialog. Acest dialog trebuie să continue, va continua cu Consiliul Fiscal European Miercuri așteptăm anumite propuneri din partea Comisiei care vor fi de interes atât pentru Parlament cât și pentru Consiliul Fiscal. Și bineînțeles că vom putea să examinăm mai uh, în profunzime relatarea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Stimați colegi, ajungem la punctul 5 al ordinii de zi, discutarea proiectului de aviz al colegului Ramon Tremosa, un proiect de aviz pe care elaborăm pentru Comisia Transporturi, care deocamdată a prevăzut votul în luna martie. Domnule raportor, aveți cuvântul pentru a vă prezenta proiectul de aviz. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, dați-mi voie să prezint acest aviz. care va fi prezentat de către domnul Marcus Piper, raportor pentru raport. Cade sub incidența grupului de lucru legat de concurență și noi, ca și comisie parlamentară și diversi membri, am ridicat aceste probleme uh, față de domnul comisar Vestager după părerea mea personală, susțin puternic propunerea Comisiei Europene care revizuiește regulamentul 86A și mă bucur că 868 și mă bucur că Parlamentul European discută acest regulament. Textul Comisiei este o bază foarte bună de începerea discuțiilor. Știți că întotdeauna am fost foarte strict în legătură cu ajutorul de stat pentru diverse companii și cred că uh, transportatorii uh, europeni ar trebui să uh, fie supuși acestor reguli. Însă, cer aceleași reguli în concurența aviatică și de aceea cer transparență financiară în în cazul subvențiilor chiar și pentru uh, operatorii din state terțe. Aceștia vin în Europa pentru piața noastră și trebuie să ne uh, asigurăm că concurența este una loială. Cred că lupta adevărată pe care o vom purta va fi cu Consiliul și cu anumite state membre care în mod foarte clar vor să dilueze această propunere. Comisia Europeană și uh, puterile de anchetă ale Comisiei Europene. După părerea mea, Eh, vreau să susținem rolul Comisiei Europene de a demara și a pune capăt anchetelor în cazul unor eh, eh, practici discriminatorii practicate de anumite linii aeriene sau operatori aerieni. Trebuie să o asigurăm reciprocitatea și să eliminăm practicile incorrecte, inclusiv ajutoarele de stat care Uh, afectează negativ companiile și transportatorii europeni. Din acest motiv, amendamentele mele necesită o transparență financiară de plină. Propun de asemenea ca transportatorii europeni să aibă drept de apel dacă, apel dacă Comisia decide să suspende o uh, anchetă și propun să uh, urgentăm anchetele, trec, durata lor trecând de la 2 la 1 an. Vă mulțumesc și cred că vom avea o discuție foarte bună în legătură cu îmbunătățirea acestui text. Vă mulțumesc. numele PP îi dau cuvântul lui Alain Lamassur. Precizez pentru auditoriu uh, că prezidez această reuniune datorită uh, faptului că sunt uh, decana de vârstă acestei comisii. Acest Uh, deci, are cuvântul Alean la măsur. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dacă singurul criteriu ar fi vârsta, bineînțeles, eu aș ocupa scaunul dumneavoastră. Însă, aș dori, la fel de scurt ca și raportorul, să spun că PP-ul împărtășește uh, pe deplin sentimentele sale. Personal regret că în 2004, când eram ca și dumneavoastră, doamnă președinte, în acest Parlament. În 2004 am uh, adoptat un text destul de satisfăcător, însă au avut loc anumite incidente și conflicte cu, între companiile noastre aeriene cu companii din statele terțe, pentru că com- Comisia la incitarea Parlamentului să propună un text care îmbunătățește Uh, destul de bine dispozitivul anterior. Deci sunt în măsură să spun că putem susține amendamentele prezentate de raportor și um, cu ceilalți raportori din umbră voi intra în legătură cu el pentru a vedea dacă nu putem găsi puncte comune și pe alte puncte pentru ca acest dispozitiv să fie unul mai european și mai eficient. Vă mulțumesc! Pentru grupul socialiștilor, domnul Ubai uh, are cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut în primul rând propunerea Comisiei menită să protejeze transportorii europeani, europeni împotriva practicilor discriminatorii. Știm cu toții importanța sectorului aerian pentru economia noastră, generează 5 milioane de locuri de muncă, direct și indirect, Uh, reprezintă 500 de miliarde de euro în PIB-ul, la PIB-ul european. Trebuie să susținem activitatea sectorului aerian, deci este foarte uh, clar pentru mine că trebuie să protejăm uh, împotriva practicilor discriminatorii. Cred că nu trebuie să fim foarte naivi. Deschiderea piețelor pentru Uh, trebuie să fie însoțită de o concurență loială bazată pe uh, reciprocitate. Uh, ca exemplu, este evident că trebuie să fim stricți cu aceste nu este corect să fim stricți cu companiile europene și în același timp să permitem companiilor din statele terțe subvenționate să intervină pe piața europeană. Propunerea comisiei uh, face în acest sens o serie de uh, modificări care face operațional acest proiect. Regulamentul din 2004 nu se aplica decât practicilor tarifare neloiale. În același sens, uh, statele membre și o, chiar o singură companie aeriană vor putea introduce o plângere pentru că înainte Uh, doar industria comunitară putea să depună plângeri. Deci consider că proiectul de aviz al colegului Tremosa are scopul de a consolida poziția comisiei și îmi permit să depun, mi-am permis și eu să depun câteva amendamente. Cred că Europa trebuie să protejeze întreprinderile sale atunci când uh, sunt, uh, se confruntă cu practici discriminatorii în domeniul concurenței. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu văd pe ceilalți raportori din umbră. Uh, poate unii se ascund. Nu sunt, avem alți raportori din umbră. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină. Nu este cazul. Atunci știu că Direcția Generală MUV este reprezentată de domnul Dusar. Doriți să interveniți? Mulțumim, doamnă președinte. Doar câteva cuvinte pentru a mulțumi raportorului pentru avizul său. Înțelege foarte bine natura textului. Și uh, suntem perfect de acord cu raportorii din umbră uh, în legătură cu consolidarea acestui text și cu mare plăcere vom continua cooperarea pentru a consolida concurența în Europa și competitivitatea industriei europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru că nu mai există alte cereri de intervenție. Dau cuvântul uh, din nou, cuvântul raportorului. Uh, cât timp își dorește, dorește pentru a comenta intervențiile ascultate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pen, pentru susținere. Sunt foarte deschis uh, acestor îmbunătățiri aduse textului. Cred că există o mare majoritate și trebuie o mare majoritate pentru a transmite un mesaj clar Consiliului pentru ca regulile de funcționare a concurenței în Uniunea Europeană să fie consolidate. Vă mulțumesc după această dezbatere foarte bogată. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor indicat, să vă indic că termenul de depunere este 12 decembrie la ora 12. Vom examina aceste amendamente în 24 ianuarie și le vom vota în 21 februarie anul viitor pentru ca Comisia Transport să uh, se pronunțe în 5 martie și după aceea să țină cont de contribuția noastră. Am terminat cu uh, lucrările Econ. Îi invit însă pe colegi să rămână în sală sau să revină în măsura posibilului la 18.30 pentru că vom avea o reuniune comună cu Comisia Libe în decursul căreia vom uh, examina în prezența doamnei comisar lista Iurova, așa zisă listă Iurova, uh, lista statelor care nu cooperează. Ne vedem peste un sfert de oră.